Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 2, text original, două părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 7, text original, două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 11, două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. A, vreau să verificăm. Se verifică partea a doua. S-a deschis.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 Închid votul. Se adoptă. Partea 5 s-a deschis. Toată lumea s-a închis. Se adoptă. Partea 6 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 Se adoptă. Partea 5 s-a deschis votul. Că au votat toți colegii. Se închide votul. Se adoptă. Partea 6 se deschide. Se închide. Se adoptă. Partea 7 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. Se închide. Se adoptă. Textul original se de la o parte, 21, tip textul original, două părți, prima parte cu, vot, cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 22 în două părți, prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 în două părți, prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 24, pe patru părți, prima parte cinei pentru, mai încet se aude din sală. cine e pentru? Împotrivă? Cine-i împotrivă? Verificăm. Verificăm s-a deschis votul la prima parte, presupunem. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Probabil că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea și s-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a patra, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Aliniatul 25, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 26, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pe două părți. Prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm partea a doua de la 27, s-a deschis votul. Ați votat, s-a închis votul atunci. Se respinge. Alineatul 28 în două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru.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 Textul original e caduc, aliniatul 36, text original pe două părți, de fiecare dată vot cu apel nominal, s-a deschis votul la prima parte. A votat toată lumea? S-a închis. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 37. Text original. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea și se închide votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă astfel scade textul original la liniatul 49 5 părți, toate cu vot cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. Sunteți gata? S-a închis votul. Se adoptă partea a doua. S-a deschis votul. Ați terminat de votat? Acum a votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Nu se aude ce se strigă din sală la interpretare. Se pare că se dorește să se meargă mai lent Stimată colegă, eu fac eforturi să vă convin și dumneavoastră. Partea a treia s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Partea a patra. Se deschide votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Partea cincea s-a deschis votul. A votat toată lumea? Și se închide votul. Se adoptă. Aliniatul 50. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7, două părți. Prima parte, vot cu apel nominatul. Dacă ați votat cu toții, s-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Text original caduc 8 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea și s-a închis votul. Se respinge. Textul original e caduc. Aniatul 58, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se deschide votul, sigur. A votat toată lumea?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 Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se respinge. Text original pe două părți, amândouă vot cu apel nominal, prima parte s-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Alineatul 67 în trei părți, toate cu apel nominal, prima parte s-a deschis votul. Au votat toți deputații, s-a închis votul și se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Partea a treia s-a deschis votul nominal. Ați terminat de votat.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 Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul A, prim, original, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul I, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerent K, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. N, amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. Bine, se verifică 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Și astfel, textul original e caduc. Trecem la considerentul O. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pe două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul S, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul rezoluția în totalitate s-a deschis votul cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Wir kommen dann zum Bericht. Trecem mai departe la raportul Herans Garcia, nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear. Doamna Rivazi, vă rog. Zur Geschäftsordnung. Cu privire la regulament, da? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să informez pe colegi că au existat uh, mari neajunsuri în legătură cu acest raport. Acest raport privește nivelul de contaminare a alimentelor în caz de accident nuclear. Am invitat experții de la Euro- Euratom care nu au vrut să participe. Am dorit ca uh, Comisia să ne dea numă, numele experților, însă ni s-a spus că ne este imposibil să ni se dea numele experților. Alimentele sunt foarte importante și normele trebuie să fie uh, apărate. Mulțumesc. Din păcate nu cred că am putut recunoaște regulamentul de procedură aici, dar oricum începem cu amendamentele din partea Comisiei de competente de fond. Pe bloc cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 1-3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 și vot cu apel nominal. Ce doriți să faceți o, un banc? Ce doriți? Doriți să luați cuvântul? Da. Bine, 5. 5 s-a deschis votul, vot cu apel nominal, vă rog. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 7 în două părți, prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? Se închide votul. Și se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. 57 vot cu apel nominal s-a deschis votul. Ați terminat de votat. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 52, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum uh, propunerea comisiei astfel modificată, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea rezoluției legislativă, cine uh, s-a deschis votul, îmi cer scuze. A fost foarte clar. A votat toată lumea? S-a închis votul. Așteptați o secundă, vă rog. Și se adoptă. Da, vă rog, domnule Fox. Domnule președinte, vreau să propun să votăm raportul Ryder și celelalte voturi să fie amânate până în septembrie. Cu voia dumneavoastră vă explic și de ce. Nu mi se pare logic să avem 25 de minute de vot marți și două ore de vot joi pe eh, rapoarte de proprie inițiativă și rezoluții de același tip, nici una dintre care nu trebuie să fie neapărat votate acum. Și serviciile ar trebui să ar, eh, aranjeze votul mai bine, mai mult marți, mai puțin joi, Uh, propun să votăm raportul Raider acum și să amânăm celelalte voturi până în septembrie. Herr Kollege Fox. Stimate domnule Fox, voi trata această cerere, dar trebuie să mai spun uh, încă o dată că trebuie să resping faptul că serviciile sunt responsabile pentru această planificare, pentru că, după cum știți, agenda este stabilită de către conferința președinților și de către dumneavoastră și știți că puteți citi pe lista de votare de astăzi. Lungimea voturilor va fi determinată mai ales de numărul de voturi pe părți care au fost cerute de către grupurile politice și fiind dat că la servicii nu avem uh, alte persoane suplimentare, nu putem să planificăm câte voturi pe părți și câte voturi uh, cu apel nominal vor fi cerute. Așadar, lungimea voturilor nu este influențată de către această administrație. Putem să criticăm uh, administrația, dar nu putem să dăm totul pe spinarea administrației. Domnul Iacov, ce are cuvântul? Hat sich erledigt. S-a rezolvat? Domnule Fox, înțeleg că cererea dumneavoastră înseamnă că doriți să se voteze raportul REDA acum și după aceea doriți să, în al doilea rând, să votăm restul în septembrie. Trebuie să votăm aceste două propuneri separate. Mai întâi, ca să votăm REDA întâi. Cine este pentru? Ca să votăm acum raportul REDA. Împotrivă acum. Abțineri? Se respinge amendamentul dumneavoastră. Da, sigur că verificăm, bineînțeles, verificăm, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Plec de la premiza că a doua cerere a dumneavoastră se rezolvă prin această vot, așa că trecem mai departe. Raportul crearea unei piețe, piețe de capital în îndemnul 2, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 3 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se verifică 4. S-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea și se închide votul. Se respinge. Amendamentul 8, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se închide votul. Și se respinge. Amendamentul 9, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. și se respinge. Amendamentul 50, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, și a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Rezoluția astfel modificată, de fapt astfel nemodificată, Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea și se închide votul. Se adoptă. Trecem mai departe la rezoluția cu privire la agenda europeană privind securitatea. Avem o propunere de rezoluție din partea Comisiei Libe, amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10 pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul a fost foarte clar, dar dacă vreți să verificăm 10, verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 10, dacă l-ați votat. Ați votat, se închide votul și se respinge. Amendamentul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-i foarte clar, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Textul original s-a rezolvat astfel amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament alineatul 5 și text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul atunci și se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. M-ați ajutat foarte mult dacă și ul mi-ar da un indiciu. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă? Abțineri? Probabil se respinge, dar haideți să verificăm amendamentul 35. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. S-a deschis votul la amendamentul 15, deci a votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Alineatul 8, text original, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, trebuie verificat pare să fie o chestiune care, la care e de acord toată lumea, dar în fine să vedem. S-a închis votul acum la el și se adoptă. Amendamentul 36. cine e pentru? Împotrivă? Verificăm, vă rog, s-a deschis votul. Dacă ați votat, închidem votul. Se respinge. Alineatul 10, text original, două părți, amândouă cu text, uh, apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Și se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. Dacă ați votat, se închide votul. Și se respinge. Amendamentul 37, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat, se închide votul și se respinge. Amendamentul 38, ca completare, nu în locul celuilalt. Cine este pentru? Văd că e aceeași majoritate, dar haideți să mai votăm o dată. S-a deschis votul. Dacă ați votat deja, s-a închis votul și se respinge. Text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri și se deschide votul. Ați votat? Se închide votul. și se adoptă. Aliniatul 19, text original în două părți. Prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 20, text original cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniat, amendament 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Text original, alineatul 21, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat cu toții, s-a închis votul și se respinge. Alineatul 22, text original, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul acum. Și se adoptă. Amendamentul 43. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Și dacă ați votat cu toții, se închide votul. Se respinge. Amendamentul 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Text original. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul? Și se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, verificăm amendamentul 2, vă rog, s-a deschis votul. Ați terminat de votat? S-a închis votul? Și se închide. Alinatul 26, text original în două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm, vă rog, să deschid votul. 26.1. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Cine-i pentru? Trebuie să verificăm din nou. S-a deschis votul. Ați terminat de votat. Atunci se închide votul și se adoptă. Amendamentul 18, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Alineatul 27, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? Se închide votul și se adoptă. Alineatul 29, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Amendamentul 20. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis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 Aliniatul 36, text original, două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 24, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38, uh, text original, prima parte, cine pentru, împotrivă, Am scăpat, am sărit peste 25, nu, n-am scăpat, a fost respins. Deci 38, text original, prima parte, încă o dată. cine pentru? Se aude din sală. Împotrivă? Nu s-a votat? Bine, e greșeala mea. Vă rog frumos să mă iertați. Am sărit peste 25. 25 atunci. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum 38. Text original în două părți. Prima parte cinei pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 41, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 40, text original 3 părți, toate cu apel nominal. Prima parte s-a deschis. Ați votat. Se închide votul. și se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea? Și se adoptă. Partea a treia s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 27, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Text original, caduc. Aliniatul 46, text original, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 50, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, da, verificăm. 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul C, text original pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerent D. Bine, considerent C, text original, verificăm. S-a deschis votul. C, da. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul D, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, cine-i pentru? Împotrivă? Din păcate, dintr-un dintr grup mare nu mai primesc niciun semnal. Pentru, încă o dată. Împotrivă. Abțineri. Acum se adoptă. Da, domnule Guerrero. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul H, text original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31, vot cu apel nominal s-a deschis. S-a închis. Se respinge. Considerentul I, text original pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. S-a deschis uh, verificarea la I. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Rezoluția astfel modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Da? Ce este? Nu vrea nimeni să ia cuvântul. Văd. Deci votul s-a deschis și dacă a votat toată lumea, atunci se închide acum votul. Se adoptă. Acum trecem la programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Domnul Guerrero dorește să ia cuvântul. Regie. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon. Domnul Guerrero nu își poate deschide microfonul. Tehnica, vă rog. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să solicit ca votul eh, privitor la programul de lucru al Comisiei să fie vot, amânat până în septembrie pentru a încerca să ajungem la un acord uh, cu un consens mai mare și cu o reprezentare mai bună a priorităților împărțite, împărtășite și echilibrate din partea tuturor grupurilor politice. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Domnule Guerrero, plec de la premiza că această cerere este făcută în numele grupului dumneavoastră, nu? Atunci, articolul 190 alineatul 1 este îndeplinit și de aceea votăm acum uh, această cerere. Vreau să cer cuvântul, cine dorește să ia cuvântul pentru această propunere? Domnul Eckhout, vă rog. Uh, vă mulțumesc. Deja în ianuarie am avut un eșec al votului pe programul de lucru în 2015 și cred că dorim să evităm acest lucru și eu susțin această amânare a votului până în septembrie pentru a ajunge la un acord mai bun. Da, mulțumesc, domnule Aicu. Cineva care să vorbească împotrivă de la alt uh, grup politic, dacă se poate, doamna Ford? După ce am uh, prezidat negocierile între grupuri pe acest subiect, uh, mi se pare foarte păcat că am plecat de la acea masă de negocieri în luni seara cu socialiștii și PP-ul uh, în acord, iar acum unul dintre grupuri refuză să semneze acordul. Nu știu ce s-ar putea obține, obține mai mult în septembrie pentru că am fost prezentă la negocieri. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ford. Haideți să votăm atunci. Cine este pentru cererea domnului Guerrero să ridice mâna? Cine e împotriva cererii domnului Guerrero? Abțineri? Se adoptă. Stimate coleg, vi se pare posibil să credeți că vă îmi cereți cecul? Asta este? Vreți să verificăm? Da, verificăm, vă rog. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Deci acum putem să trecem mai departe. Situația din Yemen, propunere de rezoluție. Avem o rezoluție comună din partea a șase grupuri politice. Alineatul 3, două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Vot ora, amendament olar din partea domnului Cuzo Permui. Bănuiesc că este... Da? Vreți să-l prezentați aici? Vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să prezint următorul amendament oral la amendamentul 2. Își exprimă preocuparea în fața uh, comerțului de arme intens al statelor membre ale Uniunii cu multe state din regiune. Uh, solicită Consiliului să verifice dacă nu cumva se încalcă poziția comună a Uniunii Europene în legătură cu controlul exportului armelor și că toate statele membre respectă această poziție comună. Există obiecții? Das sind 40. Sunt, uh, regret, uh, Regret, domnule Cuzopermui, dar... Amendamentul 2. Cine este pentru? În textul original. Împotrivă? Deci, vă rog frumos să ne arătați mai clar care este părerea noastră. Amendamentul 2. Împotrivă? Amendam... Uh, abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Putem verifica, dar dacă din grupul din care nu vine niciun semnal uh, cu mâna sus, după aceea vine check, check, nu e foarte sportiv. Deci, s-a deschis votul la amendamentul 3, vă rog. 3. 3, da? E vorba de amendamentul 3. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge 3. Considerentul E, două părți. Prima parte cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G, pentru, împotrivă, da, verificăm, vă rog. S-a deschis, uh, s-a deschis votul la considerentul G. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă considerentul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția în totalitate, astfel modificată, nu s-a deschis votul. Văd. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 A votat toată lumea? Și s-a închis votul acum? Se adoptă. Partea 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Partea 7. S-a deschis votul. Dacă ați votat, se închide votul. Și se adoptă. Partea 8 o a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. Și acum 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2, text original, două părți, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6, text original, două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Pentru sau împotrivă, domnule Fleckenstein? Încă o dată. Alineatul 13. Cine-i pentru? Wer gegen. Împotrivă. Se adoptă. A da, 15. In... 15 în patru părți. Verificăm la 13. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 15, 4 părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2 pentru, împotrivă. Ich lasse den zweiten Teil gleich überprüfen. Haideți să verificăm. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă. Se adoptă. Partea a patra, pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Alineatul, uh, amendamentul 3, în două părți, partea 1, pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Alineatul 19, textul inițial. Verificăm, verificăm partea a doua la amendamentul 3. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Angenommen. Paragraf 19 ursprünglich al amendamentul uh, la alinatul 19, două părți, partea 1 se adoptă, partea 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 25, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 44, par, trei părți, partea întâi. Acum mă bucur că domnul Guerrero colaborează. Deci 44, partea întâi pentru, împotrivă. Împot- abțineri se adoptă, partea a doua pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă, partea a treia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întreaga rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Cucan. Alineatul 4, textul inițial în două părți, partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6, textul inițial, două părți, partea 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 cu amendament uh, oral al raportorului. Nu mai este amendament oral? Ba da. Vă rog cu microfon. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un mic amendament la alineatul 7, rândul 2. Cuvântul for este șters și punem în loc cuvintele with willing. Textul sună. Vice President High Representative to develop proposals for cooperation with willing European neighborhood neighbours based on the model and so on and so forth. I... Sper că poate fi acceptat de toată lumea acest amendament. Are cineva obiecții? Văd că nu, atunci votăm amendamentul în această formă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul la alineatul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 în două părți, partea 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul, partea a doua, la alineatul 11. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Alineatul 14, două părți, prima parte prin apel nominal, să deschizi votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă partea a doua pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, două părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 20, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 26, 2. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. 31 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45, două părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, două părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 1, două părți, prin apel nominal, partea 1 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 58, textul inițial în, două, în trei părți, partea întâi prin apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă partea întâi pentru, partea a doua, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a treia pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul L pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul M pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul P, două părți, partea întâi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Întreaga rezoluție, astfel modificată prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul REDA. Începem cu alineatul 7, textul inițial în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua se verifică, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Angenommen. Paragraf 10 in zweiter. Alineatul 10 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 11. Două părți, partea întâi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. E destul de strâns, haideți să verificăm, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. Partea, alineatul 13 în trei părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, verificăm partea a doua, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul se adoptă. Partea 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 16, textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, două părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 19, două părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 21, două părți. Partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, se adoptă. 27, avem un amendament oral de la doamna Honeyball. Vă rog. Ah, President. Mulțumesc, domnule președinte Aș vrea să adaug la sfârșitul acestui aliniat. Consideră că artiștii și executanții fac posibile drepturile de transfer și acesta ar trebui să fie un drept disponibil de remunerare care să fie dispus în funcție de gestiunea colectivă, astfel încât artiștii și executanții să primească remunerare atunci când conținutul, care în general este muzică, se difuzează pe internet. Mulțumesc. Gibt es Einwände? Are cineva obiecții? Das sind genug. Sie brauchen Ajunge, ajunge, puteți să rămâneți așezați. Sorry? Ah, ok, dann brauchen wir auch keine Abstimmung. Nu mai votăm, trecem la 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Textul inițial, două părți, partea 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, prin apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă 40 în trei părți, partea întâi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45, două părți. Poftim? Wir haben gerade über 40 am votat acum 40, partea a treia. 40, 40, partea a treia. Nu, ajunge, nu ajută la nimic dacă strigați. Ah, dann ist es in der Tat... A, uitați, e o greșeală. 45 are 40 are in... Äh, eu am aici o a treia parte. Exceptions. Das ist der dritte Teil und jedenfalls. Asta e partea a treia și oricum pe lista de vot pe care o am eu este trecută și această parte. PP-ul nu și nici alții. Partea a treia, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45, două părți, partea întâi. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul inițial, verificăm la amendamentul 3. S-a deschis votul. Lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Textul original 46 s-a deschis votul, e prin apel nominal. Am alle Toată lumea a votat. S-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. 51, două părți, partea întâi, pentru, Erster Teil da. Partea întâi pentru. Wer ist dagegen? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, re... se adoptă. 53 textul inițial, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54, două părți, partea întâi pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59, două părți, partea întâi pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Domnul Sarvama, un punct de procedură? Ce Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați făcut uh, o muncă excelentă, domnule președinte, pentru că ați încercat să mergeți foarte rapid. Să presupunem că nu doriți să petreceți toată joia după masa aici, în hemiciclu, așa că aș vrea să-i rog pe toți colegii să ridice mâna atunci când președintele le cere. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, domnule coleg Sarvama. Foarte bine ați spus. 57, 67, mă scuzați, prima parte prin apel nominal s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă partea a doua prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Considerentul G pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Considerentul O, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, considerentul R, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, întreaga rezoluție astfel modificată prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Trecem acum la raportul GJIB. Avem mai întâi o propunere de rezoluție alternativă. E vorba de amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Alineatul 25, două părți, partea 1, prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Considerentul K, amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum rezoluția astfel modificată. În totalitatea sa, prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Angenommen. Da. Trecem la penultimul raport, situația din Burundi. Avem o moțiune de rezoluție de la șapte grupuri și cu un amendament oral la alinatul 2 de la colegul Michel. Aveți cuvântul. Micro. Un amendament oral. Un amendament oral care actualizează textul, pentru că alegerile din Burundi au avut loc, așa că propun să Um, înlocuim um, își uh, exprimă preocuparea cu cuvântul condamnă. Sunt obiecții? Nu? Atunci votăm forma aceasta la alineatul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, întreaga rezoluție pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la raportul, uh, la rezoluția privind Srebrenica, o rezoluție comună depusă de cinci grupuri. Avem un amendament oral de la domnul Iacovcici. Vă rog. I just want to invite... Da, aș vrea să vă invit să susțineți două amendamente orale, pentru că ieri s-au luat două decizii importante și trebuie să ținem cont de ele în rezoluția noastră. 6A se referă la faptul că regretă că Consiliul de Securitate al ONU, care are prima responsabilitate de menținere a păcii la nivel internațional și a securității, nu a adoptat o rezoluție în legătură cu comemorarea genocidului de la Srebrenica. Este cu atât mai regretabil cu cât Carta Internațională, Curtea Internațională de Justiție a arătat că crimele de la Srebrenica sunt de fapt un genocid. Acesta ar fi primul amendament oral. Cel de-al doilea salută decizia Consiliului de Ministri asupra Bosniei Herțegovinei de a proclama ziua de 11 iulie ca uh, zi de doliu în bosnia Herțegovina. Vă rog să votați pentru ambele. Gibt es Einwände? Obiecții? Nu văd niciuna. Așadar, votăm în forma aceasta amendamentele orale pentru, Împotriva abțineri se adoptă întreaga rezoluție pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mulțumesc tuturor! Wir haben das jetzt in 84 Minuten geschafft. Am rezolvat în 84 de minute și dacă ne-ar fi uh, scutit unii dintre dumneavoastră, am fi terminat mult mai repede.